Goedemiddag, collega's. Bună ziua, dragi colegi. Vă urez bun venit la această reuniune a Comisiei de Control Bugetar. Ați primit proiectul de ordine de zi apropie de final uh, mandatul meu interimar de președinte, grupul liberal a reușit să propună un candidat la funcția de președinte. Vă sugerez să începem cu acest punct pentru că cred că va înlesni munca comisiei noastre. Vom continua după aceea sub președinția noului Președinte. Regels te volgen Ik moet eh, eerst vaststellen of het quorum ehm, in aanwezigheid is. Vreau să, trebuie să constatăm întâi dacă avem quorum pentru a continua alegerea. Avem 29 de membri la comisia noastră. Trebuie să mă uit să văd dacă 8 membri din aceștia sunt prezenți în sală. Cred că mai mult de 8 membri sunt prezenți în sală, așadar quorumul este întrunit. Vă anunț că avem un candidat la funcția de președinte, grupul liberal îl propune pe Ian Mulder. Ian Mulder, iată-l acolo, în rândul 2. Este propus de grupul său, put ar fi putut fi propus și de un număr de membri, însă grupul liberalilor și democraților l-a propus drept candidat la funcția de președinte. Vreau să îl întreb pe Ian Mulder dacă acceptă statutul de candidat. Da, domnule președinte, accept. În acest caz, aș dori să anunț că secretariatul trebuie să ne comunice dacă domnul Mulder întrunește toate condițiile în ceea ce privește declarația de interese financiare. Secretariatul a verificat, declarația de interese financiare este publicată pe site-ul Parlamentului. Se pare, deci, că totul este în regulă și din acest punct de vedere. Cred că colegul nostru este un candidat valabil. Vreau să întreb, ca să respect principiile democrației, dacă mai este vreun alt candidat. Mai este vreun alt candidat? Niciunul atunci domnul Mulder este singurul nostru candidat. Dacă cumva o șesime din membrii comisiei se opun candidaturii, candidatura s-ar putea respinge, însă nu este cazul, deci cred că îl putem alege pe domnul Mulder prin aclamare. Îl alegem prin aclamare. Dan eh, zou ik de heer Mulder willen vragen eh, om... Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să-l rog pe domnul Mulder să vină la prezidiu și să-și preia scaunul pe care eu îl voi elibera. Doresc să profit de ocazie ca să vă spun că sunt foarte bucuros că domnul Mulder a preluat funcția de președinte al Comisiei de Control Bugetar. Domnul Mulder a revenit pe un an la Comisia de Control Bugetar, însă el nu este cel mai vechi membru din punct de vedere al vârstei, dar este cel mai vechi membru pentru că este membru al Comisiei de Control Bugetar din 1984 a fost membru din 84 până în 2009, deci a avut un mandat de 15 ani, a urmărit o perioadă foarte interesantă. A fost implicat uh, în anchetele de fraudă, a fost cât se poate de activ. Acum se află din nou în rândul nostru și poate prelua funcția de președinte. Felicitări domnului Mulder. Domnul Gaier dorește să ia cuvântul. Ich wollte nur... Da, aș dori să-i urez mult succes. Dragă Ian, felicitări pentru noua funcție. Îți doresc în numele grupului meu politic mult succes. De asemenea, Bart, aș vrea să spun că ai întreprins o activitate excelentă. Ai, iată, ai reușit să intervii exact când a trebuit și cred că Uh, e bine că s-a întâmplat asta, cel puțin pot să spun asta în numele socialiștilor și democraților. În numele tuturor colegilor mei vreau să îți mulțumesc pentru funcția de președinte interimar și să te felicit pentru ceea ce ai făcut. Ahem. <clears throat> once again, I uh, want... Încă o dată doresc să vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru că m-ați ales în această funcție. Intenționez să fiu un președinte care acordă drepturi depline tuturor membrilor comisiei, care acordă tuturor șansa să se exprime. Să nu uităm că suntem o comisie esențială în Parlamentul European și că cred că și Parlamentul European este subestimat în ceea ce privește bugetul european. Cred că trebuie să ne ocupăm de acest lucru în următoarele luni și poate chiar ani. Nu eram pregătit să devin președinte. Din acest motiv va trebui să vă părăsesc astăzi la ora 5, deoarece am un angajament uh, în Olanda pe care nu-l pot anula. Însă am aranjat cu excelentul meu predecesor să uh, mă înlocuiască pe la ora 5 și doresc să profit de ocazie ca să-i mulțumesc și eu pentru modul excelent în care s-a ocupat de președinție în această perioadă în care nu am avut un președinte oficial. Mulțumesc mult! Cred că putem trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Nu știu, cred că trebuie să adoptăm în primul rând uh, proiectul de ordine de zi? Da? Ați primit cu toții proiectul de ordine de zi. Are cineva comentarii? Nu este cazul. Așadar, consider că ordinea de zi este adoptată. Putem continua cu punctul 3. Descărcarea pe 2009. Cred că trebuie să dăm cuvântul domnului Gaier. Ähm, Vă mulțumesc. Am discutat cu consilierii noștri și cred că ar fi bine ca înainte să ajungem la câteva voturi importante să profităm de ocazia de a avea un schimb de opinii. Poate că ar fi important să facem câteva observații cu privire la ce facem noi aici, de fapt. Ei bine, în trecut, am uh, tratat uh, modul în care Consiliul uh, nu ne-a pus la dispoziție documentele necesare pentru descărcare. Am dezbătut aprig acest subiect, iar în grupul meu de lucru am sprijinit metoda abordată până acum. Eu cred că Parlamentul e într-adevăr autoritatea de descărcare de gestiune și cred că potrivit acestei funcții și potrivit uh, articolului care stipulează asta din tratat, ar trebui ca noi să ne ocupăm de această descărcare. Nu trebuie să acceptăm uh, situația în care Consiliul neagă asta. La votul de astăzi îl vom sprijini pe domnul Rivelini în propunerea sa. E vorba de propunerea sa de a nu acorda descărcarea Consiliului. Voi solicita asta și la reuniunea coordonatorilor mai târziu și aș dori să transmit un mesaj colegilor mei din celelalte grupuri politice. Avem o propunere de negociere pe masa de lucru de la Consiliu. Consiliul a spus că atâta timp cât noi nu nominalizăm un grup de negociatori, nu va lua nicio poziție pe acest subiect avem opinii ușor diferite respect, de, despre cum anume putem să tratăm această ofertă de negociere. E poziția că nu avem nimic de negociat și e poziția că am avea de discutat pe puncte de procedură. În trecut am spus mereu că sprijin dezbaterea procedurii. V-aș ruga, dacă e posibil, să discutăm încă o dată pe acest subiect dacă nu, măcar la coordonatori. Aș dori să mergem în direcția celorlalte grupuri politice ca să reușim să ajungem la un numitor comun despre cum și dacă să mm, dăm curs acestui aceste oferte de negociere. Și ar fi bine să se întâmple asta înainte de a ajunge la o decizie finală în plenară. E important să dezbatem foarte serios această chestiune a mandatului de negociere. Cam atât din partea mea. Doamna Gresle are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În opinia noastră nu s-a schimbat nimic. Um, Consiliul nu a răspuns un număr de 32 de întrebări. Nu e nimic de negociat aici. Ideea este că, în primul rând, avem nevoie de acele răspunsuri. Pentru că e, nu e clar ce anume trebuie să negociem. Clar, trebuie să se ajungă la un acord tacit, mm, dar uh, în aceste condiții eu nu pot accepta această ultimă soluție. Deci, atâta timp cât nu avem răspunsurile, lucrurile mm, se derulează după cum o fac în mod obișnuit. Nu avem așadar nimic de negociat. Nu putem să evităm pur și simplu primirea unui răspuns la aceste întrebări. Orice altă metodă ar fi greșită. Dacă comisia ar fi făcut ceea ce trebuie, atunci cu siguranță nu am fi avut aceste probleme acum. După ce vom fi rezolvat această problemă, putem să analizăm cum vor arăta viitoarele descărcări bugetare la Consiliu. Mulțumesc, domnul Țarnichi. Er Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de Ingeborg Gresle. Cred că este important să rămânem pe poziții, pentru că nu noi am fost cei care au refuzat să discute cu Consiliul. Noi am invitat pe cei de la Consiliu în repetate rânduri, însă ei nu au vrut să discute cu noi. Așadar, nu e vorba doar despre disponibilitatea de a discuta. Este vorba de faptul că ei impun condiții despre desfășurarea discuțiilor. Cred că noi avem controlul situației și doresc să mulțumesc Serviciului Juridic din Parlament pentru documentul lor. Pentru că acolo se arată cum ar putea situația să continue. De exemplu, ar trebui să adresăm întrebările pe care Consiliul încearcă să le evite, să le adresăm ca parte a, des- a procedurii de descărcare către Comisie. Și apoi Comisia să ne înștiințeze dacă a primit un răspuns la acele întrebări. Dacă sau dacă ei trebuie să răspundă la acele întrebări sau cei de la Consiliu. Așadar, noi trebuie să avem o poziție clară, o avem deja, nu avem niciun motiv să o modificăm. Dacă cei de la Consiliu doresc să discute cu noi, noi suntem pregătiți să discutăm cu ei. Invitația noastră este valabilă, nu trebuie să schimbăm lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ceați da Sunt absolut de acord cu ceea ce au spus uh, antevorbitorii nu există posibilitate să eludăm răspunsul la această întrebare. Mulțumesc. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori încă o dată să vă exprim o îngrijorare a mea în legătură cu această situație. Am luat la cunoștință analizele efectuate de juriștii noștri și situația nu este roză. Trebuie să înțelegem temeiul juridic în baza căruia comisia noastră și, de fapt, întregul Parlament are sau nu capacitatea de a da sau nu descărcarea. Există aici o problemă de credibilitate juridică și mai ales politică. Rolul oricărui parlament în orice democrație este să controleze executivul și să efectueze controlul bugetar al uh, execuției fondurilor publice. Mă întreb dacă am adoptat demersul corect în această chestiune. Care este de fapt problema? Consiliul se arată șovăielnic, nu are un uh, dialog normal cu noi, ceea ce îi supără pe parlamentari și au tot dreptul parlamentarii să se și enerveze. Dar uh, ce observ eu? Raportul Curții de Conturi prezintă 250-300 de pagini de observații împotriva Comisiei Europene, după aceea se acordă descărcarea și nu există nici măcar un alineat referitor la Consiliu și noi vrem să refuzăm descărcarea. Trebuie poate ca cei de la Curtea de Conturi să ne explice să facă omis privind Consiliul. Dacă cei de la Curte nu o fac, atunci poate că ar trebui să declanșăm o comisie de anchetă parlamentară privind activitățile Consiliului. Avem competențele, avem temeiul juridic ca să verificăm Consiliul. Însă eu cred sincer că utilizarea acestei descărcări uh, nu are neapărat temei juridic. Să știți că am citit, am parcurs tratatele și nu există așa ceva. Există o personalitate juridică, Uniunea Europeană, și descărcarea se acordă Uniunii Europene. Se subînțelege, se acordă Comisiei. Poate greșesc eu. Și voiam să vă spun asta din nou, v-am mai spus-o. Mulțumesc. Domnul Schilikakis. I would also like to agree with... Și eu doresc să vă spun că sunt de acord cu antevorbitorii mei și cu dumneavoastră și cu ceilalți. Trebuie să uh, fim uniți în fața Consiliului. Consiliul evită uh, tentativele noastre de foarte mult timp. Nu putem decât să ne arătăm liniștiți, dar uh, pe poziții. Mulțumesc. În cele din urmă, doamna Gresle. Îmi cer scuze că doresc să intervin din nou, dar Jean-Pierre și cu mine um, avem uh, o discuție în mai multe grupuri de lucru în cadrul grupului nostru politic. Și uh, vreau să vă spun că eu de fiecare dată întreb dacă Franța este o democrație, pentru că există tradiții juridice foarte diferite. În țara mea ar fi imposibil să existe dubii ă, că tot ceea ce ține de bugetul unional nu poate fi ă, aprobat sau respins de către Parlament pentru că uh, trebuie să ne punem întrebarea care este legitimitatea uh, noastră. Trebuie să ne bazăm pe prevederile legale uh, și nu trebuie să creăm impresia că noi avem dubii legate de faptul că ceea ce facem noi este sau nu legal. Deci ă, eu sunt absolut convinsă că există obligativitatea din partea Consiliului să ne furnizeze informațiile. Mulțumesc. Că nu există alte solicitări de a interveni, în cazul acesta îi dau cuvântul din nou raportorului. Grazie, președinte. Domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru că, dincolo de granițele grupurilor politice, ne situăm cu toții de aceeași parte a baricadei și apărăm dreptul Parlamentului de a-și asuma rolul de reprezentant al uh, cetățenilor. Și eu cred că este o filă onorantă în istoria Parlamentului, pentru că, așa cum spuneam, dincolo de convingerile noastre politice, suntem cu toții convinși că avem acest drept să acționăm astfel. Și, uh, într-adevăr, nu trebuie să facem niciun pas înapoi pentru că nu am primit răspunsurile corecte din partea Consiliului. Iar serviciul juridic a pronunțat o hotărâre care are două părți. Prima parte. Se spune că odată cu încheierea um, anuală prin descărcarea comisiei, așa cum prevede articolul 393. Problemele strict tehnice sunt rezolvate, dar serviciul juridic ne dă dreptate când și stimulează o discuție interesantă când este vorba despre valoarea uh, politică uh, a activității noastre și de aceea eu cred că astăzi în niciun caz nu trebuie să ezităm, trebuie să mergem înainte pe calea pe care ne-am înscris pentru că într-o chestiune strict tehnică, cei de la serviciul juridic ne-au dat dreptate. Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor. Președintele, mulțumesc. În cazul acesta cred că putem să trecem la vot. Și înainte de toate, aș vrea să votăm pe marginea propunerii privind uh, o decizie. Cine este pentru? Împotrivă. Nu se abține nimeni. Ba da? Da? Bun. Există totuși o abținere. Deci, se adoptă cu o abținere. Trecem la propunerea de eh, rezoluție a Parlamentului. Amendament oral, aliniatul 5, amendamentul oral A. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? O abținere am văzut. Deci se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul oral B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 7, amendament oral C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri o abținere, se adoptă. Alineatul 8, amendamentul oral D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 nu este, cade. Aliniatul nu a fost retras. Aliniatul 10, amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Amendamentul 4 se adoptă, amendamentul 5 a fost retras. Considerentul B, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. 4 voturi împotrivă, dar se adoptă. Considerentul CA, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Nu se adoptă. Se respinge și iar acum acest proiect de rezoluție, cine este pentru? Împotrivă. Deci, eu cred că în unanimitate a fost acceptată și felicitări raportorului. Da, se pare că trebuie să număr voturile. Cine este pentru? Va trebui să le număr. Bun. <laughs> Pot confirma că se adoptă. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, descărcarea CEPOL. Raportorul dorește să spună ceva? Nu? Altcineva dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu am nimic de spus. Să trecem la vot. Altcineva care dorește să facă observații? Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că probabil sunt singurul eurodeputat care am vizitat acest colegiu al poliției din Marea Britanie și și am constatat că se fac eforturi serioase pentru a schimba lucrurile în bine. Noi descărcăm acum gestiunea pentru 2009 când managementul a comis irregularități. Deci eu voi vota împotriva descărcării de gestiune, pentru că este vorba de uh, acel management și nu vom face niciun serviciu actualului management dacă noi descărcăm de gestiune ceea ce a făcut fostul manager. Mulțumesc. Altcineva dorește să intervină? Se pare că nu. Doamna Gresler. Nu, cei care nu sunt de acord cu descărcarea nu trebuie neapărat să fie văzuți ca fiind cei răi. Eu vreau să o scuz pe doamna Macovei, care uh, acum uh, are uh, o conferință la universitate din Statele Unite. Uh, dar ea spune că documentele pe care le-am primit, inclusiv de la Agenția pentru Medicamente, încă sunt insuficiente. Noi trebuie să uh, apreciem uh, progresele făcute de aceste agenții, îmbunătățirea pe plan managerial uh, și vom avea ocazia să revenim asupra acestor aspecte când vom avea descărcarea de gestiune pentru 2010. Dar uh, prin eforturile inclusiv făcute de doamna Macovei, cred că lucrurile se vor îmbunătăți. În orice caz, Uh, vom avea ocazia să constatăm acest lucru pentru 2010, dar până atunci uh, încă trebuie să fim critici vis-a-vis -vis de cele două agenții. Mulțumesc. Văd că nu mai sunt alte intervenții. Vă propun să trecem la vot. Și în legătură cu considerentul 11a, amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere. Se adoptă. Iar votul pentru propunerea de eh, decizie, ca atare, cine este pentru? Dacă aveți cartela de vot la dumneavoastră, am putea să o folosim și să nu mai facem gimnastică. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu. Bun, atunci s-a închis votul. Rezultatul 16 voturi pentru, 2 împotrivă. Nu 15 pentru 2 împotrivă. Se adoptă. Deci, învățăm din mers. Propunerea pentru o decizie privind încheierea conturilor și ne este pentru, dar putem vota electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Presupun că 15 sunt pentru și 2 împotriva. Nu? Se pare că un aparat nu funcționează. Se pare că votul meu nu a fost înregistrat. Nu știu ce se întâmplă. Bun. Am ținut seama de faptul că ați votat pentru. Mulțumesc foarte mult. Și trecem mai departe. Resolution. E vorba despre o propunere de rezoluție. Amendamentul 2 al alineatului 1. Cine este pentru? Cred că se adoptă. Da. Aliatul 1 CA, amendamentul 3, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 1A9, amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1B, nou, amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, am văzut că sunt doar 3 voturi împotrivă. Alineatul 1C9, amendamentul 6, cine e pentru? Împotrivă. Văd cinci voturi împotrivă, dar insuficient pentru a învinge majoritatea, așa că se adoptă. Alinatul 1 de 9, amendamentul 7, da, a fost retras. Atunci alinatul 2, amendamentul 8, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 3 împotrivă, o abținere, dar se adoptă. Amendamentul 3, amendamentul 9, cine e pentru? Împotrivă. Cred că... Da, mai, mai, mai bine să votăm electronic? Întreabă președintele. Da, vom vota electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și rezultatul este... Da, uite, se adoptă 8 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 10, cine e pentru? Domnul, domnule Gaier, doriți să interveniți? Domnule Gaier, aveți cuvântul, vă rog. Trebuie să mă numărați de partea celor care sunt împotrivă. Deci erau șapte voturi data trecută. Ah, ok. Entschuldigung. Îmi cer scuze, spune președintele, dar iată, nu ne-a, nu ne-a ieșit de data asta. Trecem mai departe. Amendamentul 10. Cine e pentru? Cred că majoritatea se adoptă. Iatul 7, 11. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă? Nu suficient pentru a învinge majoritatea și amendamentul se adoptă. Aneatul 7A9, amendamentul 12, cine este pentru? Cine este împotriva? Vă trei voturi împotrivă, asta înseamnă că amendamentul se adoptă. latul 9, amendamentul 13, cine este pentru? Cine este împotrivă? Nimeni? Nicio abținere? Se adoptă. Alinatul 14, amendamentul 14, cine este pentru? Cine este împotrivă? Da, nu e învinsă majoritatea, se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nimeni se adoptă. Alineatul 18, amendamentul 16, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția astfel amendată. Din nou vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. E vorba despre 15 voturi pentru, unul împotrivă, se adoptă. 16. De fapt, 16 cu votul domnului Gaier. Am terminat cu punctul 4 de pe ordinea de zi, așa că trecem mai departe la punctul 5 acum. Descărcarea pentru Agenția Europeană a Medicamentelor. Raportorul nu are observații, dorește altcineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci vom trece direct la vot. În primul rând, propunerea privind decizia de descărcare, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dorește cineva să se abțină? O abținere? Bun. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Un vot împotrivă o abținere se adoptă. Referirea 11a, amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. Votăm acum electronic propunerea de decizie în întregime. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 14 pentru, 2 abțineri, se adoptă. 15 cu votul domnului Gaier. Data viitoare, dacă mai uit, îi datorez o bere. Propunerea privind închiderea conturilor, alineatul 1, amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Și se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul privind întreaga propunere de rezoluție, votăm electronic din nou, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 14 pentru, 2 abțineri. Propunerea de decizie este acceptată. Trecem acum la rezoluție. Îi datorez o bere domnului Gaier. Amendamentul 6. Vot pe părți. Cine este prima pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Mai bine ar fi să verificăm, s-a deschis votul. Toată lumea a votat? În afară de domnul Gaier? S-a închis votul. Rezultatul este 8 pentru 9 împotrivă. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 9 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. 7 împotrivă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Verificăm. Open. S-a deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Mr. Gaia, this time. Domnul Gaier a schimbat soarta amendamentului. Se respinge, pentru că sunt nouă împotrivă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Abțineri, mă, mă scuzați, nu sunt abțineri, deci se adoptă. Amendamentul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 este caduc. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. 3 împotrivă. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 caduc, 16 pentru. A este compatibil, mă scuzați, 15 este compatibil, deci haideți să-l supunem la vot. Mă scuzați. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12, amendamentul 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, 13, uh, amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul la 21. Toată lumea a votat? A, aveți cartela, e mai ușor așa. S-a închis votul. 10 pentru, 7 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 22 pentru. Haideți să verificăm și aici. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 9 la 8. Amendamentul 23 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul privind întreaga rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 16 pentru, o abținere. Felicitări raportorului. Mulțumesc foarte mult! Then the next item on the... Următorul punct de pe ordinea de zi, modernizarea vămilor. Raportorul dorește să ia cuvântul mai întâi. Bart? Ehm, heel kort hoor, eh, er zijn, eh, er zijn maar vier... Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule președinte, au fost depuse patru amendamente în legătură cu acest aviz. Sunt de acord cu trei dintre aceste amendamente, însă cu primul amendament al lui Roland Aspaxas nu sunt de acord pentru că nu-l înțeleg. Amendamentul a fost tradus în engleză și în alte limbi și eu nu înțeleg ce vrea să spună domnul Paxas cu acest amendament. Am încercat să înțelegem versiunea originală, dar secretariatul nu m-a putut ajuta și de aceea aș vrea să-i spun domnului Paxas că se poate să se mai rectifice acest lucru ulterior, însă eu sunt împotriva amendamentului pentru că nu-l înțeleg. Da, domnule președinte, voiam să vă spun că am primit uh, traducerea astăzi la numărul 2 și 3 era minus, dar am schimbat-o astăzi când am primit traducerea, pentru că e mai ușor de înțeles, deci PP-ul este acum de acord cu raportorul. Domnule președinte, ne e greu cu traducerile. Uneori trebuie să ținem cont și de ce putem discuta cu colegii noștri. Suntem o instituție democratică. Ultima noastră reuniune a avut loc marți la Strasburg. Am uh, avut avizul deja de mult pe în, în lucru, dar nu am avut amendamentele gata traduse, așa că v-aș ruga, când vine vorba de asemenea subiecte, spre exemplu despre vân, a trebuit să putem discuta deschis. Am avut acest subiect de două ori pe ordinea de zi și de două ori nu am reușit să discutăm despre acest subiect din cauza că ne-au lipsit traducerile. Aș vrea să se ia notă de asta la secretariat. Then we proceed to the vote if... Haideți să trecem la vot, dacă nu mai are nimeni observații. În primul rând, amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. O abținere, din câte văd, se respinge. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 2. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul și se adoptă cu 9 voturi la 8. Amendamentul 3 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Alineatul 5A, amendamentul 4, pentru. Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. Votăm proiectul de aviz în întregime, votăm electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, S-a închis votul. 16 pentru, un vot împotrivă. Se adoptă. Felicitări vicepreședintelui nostru. Then we proceed to point... Vă propun să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba despre controlul bugetar al asistenței financiare acordate Afganistanului. Domnule Gaier, doriți să spuneți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. S-ar putea ca în această după amiază să am multe intervenții, dar vă rog să aveți răbdare cu asta. În legătură cu raportul de inițiativă privind uh, asistența financiară acordată Afganistanului, vreau să vă amintesc cum uh, am ajuns să elaborăm acest raport. Colegul Pino Alakis uh, a făcut propunerea acestui raport de inițiativă pentru o strategie europeană în Afganistan în legătură cu acest raport a ajuns la o serie întreagă de irregularități în ce privește administrarea uh, ajutoarelor financiare ale Uniunii Europene în Afganistan. Și ca atare, noi am solicitat să se facă un raport de inițiativă și am avut plăcerea din partea Comisiei să-mi revină mie această datorie și noi, și spun noi pentru că este vorba despre o muncă în echipă, uh, am colaborat și cu Christoph Nerlich din partea secretariatului și doresc să îi mulțumesc. De asemenea, Sasha Faraș, uh, am ajuns la concluzia că merită să analizăm modul în care intră banii în Afganistan, care sunt avantajele și dezavantajele specifice ale canalelor de care se servește Uniunea Europeană. Am analizat uh, persoanele celor care administrează acești bani și uh, am putut ajunge la concluzii legate de avantaje și dezavantaje privind aceste uh, modalități de a transporta banii spre Afganistan avem ajutor pe care îl găsim la bază și, de asemenea, există un uh, ownership uh, pronunțat în ce privește proiectele de asistare financiară a Afganistanului. Și aș face o propunere, nu știu dacă toate colegele și toți colegii ar susține acest punct de vedere, dar nu constatăm, nu putem ajunge la progrese reale în această țară dacă administrarea din Afganistan, oricât de rudimentară este în clipa de față, nu va putea fi convinsă să își asume responsabilități în ce privește administrarea din banilor din partea donatorilor internaționali. Și asta înseamnă că trebuie să ne asumăm anumite riscuri americanii din Statele Unite uh, au avut experiențe foarte nefericite în momentul în care am făcut investigații pentru acest raport în Statele Unite, am uh, auzit tot felul de uh, peripeții uh, din partea agențiilor americane în ce privește acești bani. Și uh, este vorba chiar de Uh, uh, faptul că uh, bani cash au fost scoși în cutii, în lădițe din Afganistan. Vestea bună este că fondurile europene, în măsura în care am putut eu să-mi dau seama, nu au avut o cale la fel de nefericită. Cu alte cuvinte, în, am făcut uz de modalități ceva mai sigure de a trimite bani într-acolo. Americanii s-au spus că această cale de creare a capacității la nivel administrativ în ce privește modul responsabil de administrare a uh, banilor și de măsurare uh, palpabilă a rezultatelor este un obiectiv uh, care trebuie să fie susținut pentru că este durabil. Noi trebuie să cunoaștem situația din Afganistan în clipa de față, ce se va întâmpla însă în momentul în care uh, trupele străine se vor retrage și inclusiv cei care acordă asistență pe plan civil vor exista capacități administrative corespunzătoare, pentru că dacă nu, atunci grijile pe care le avem astăzi în uh, relația cu Afganistanul nu vor dispărea, ci vor continua să existe. Ca atare, noi trebuie să formăm uh, profesional funcționari din cadrul administrației afgane. Nu există altă cale. Nu este doar punctul meu de vedere. Este punctul de vedere și al avizelor care, uh, pe care le-am primit din partea comisiilor AFET și DV și uh, sunt și în uh, cadrul în care uh, ne-am mișcat noi, în care am gândit noi lucrurile, dar este un mod de operare uh, asupra căruia merită să mai discutăm în comisia noastră, chiar dacă opiniile s-ar putea să fie și divergente. Ar trebui însă să acționăm foarte bine reglementat, trebuie să stabilim obiective pas cu pas și să verificăm de fiecare dată dacă aceste obiective au fost uh, atinse, pentru că altfel trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a recupera banii. Deci toate aceste lucruri trebuie avute în vedere când este vorba despre asistența financiară. Americanii inițial au uh, abordat lucrurile foarte naiv și au uh, plătit scump această naivitate și acum uh, există și la ei dorința de a acționa așa cum am descris eu, inclusiv la Ministerul Sănătății din Statele Unite, lucrurile încep să funcționeze în ce privește această asistență cam după cum am descris. Regulile trebuie să fie clare, transparente, este în spiritul nostru, în spiritul Comisiei și de altfel și administrația afgană trebuie să știe foarte clar ce reguli trebuie să respecte. Și în clipa de față, în ce privește starea mecanismelor financiare de control din această țară, nu este satisfăcătoare. Nu există standarde de independență așa cum ni le dorim noi. Pentru că da, există Curtea de Conturi din Afganistan, care raportează președintelui afgan și nici de cum Parlamentului, deci nu este sub controlul Parlamentului. Astfel, Curtea de Conturi din Afganistan este un instrument al guvernului și nici de cum al reprezentanților poporului. Dar lucrurile se vor schimba. În clipa de față se discută despre un proiect de lege în acest sens. Uh, și uh, în clipa de față trebuie să ținem seama că această Curte de Conturi din Afganistan nu este independentă așa cum suntem noi obișnuiți și uh, nu există un control democratic asupra modului de administrare a banilor. Deci este un uh, element care în clipa de față împiedică acordarea directă de bani. Deci am încercat să văd care sunt avantajele și dezavantajele transmiterii de bani prin intermediul ONG-urilor sau a unor uh, fonduri fiduciare. Și, uh, de asemenea, uh, ce se întâmplă cu partenerii contractuali privați care utilizează bani din partea Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere trebuie să propunem reguli foarte hotărâte. Este vorba sistemului subcontractorilor. Deci parteneri, subcontractanți care cu toții doresc să beneficieze de finanțări pentru cheltuielile lor și noi am descoperit acum anumite domenii în care este nevoie și de subcontractori și unde banii noștri pot să contribuie pozitiv la dezvoltarea economiei afgane. Deci este Uh, posibilitatea uh, de a uh, furniza bani și în modul acesta pentru a vedea însă care este folosul acestor ajutoare financiare, trebuie să existe de asemenea un sistem de control, pentru că există obiectivul politic de a consolida economia afgană. Și dacă există subcontractanți, atunci trebuie să vedem și uh, cum uh, sunt ei uh, găsiți, iar dacă este vorba despre parteneri afgani, atunci trebuie să existe și contractul cu un partener afgan uh, fără ca uh, vreunul să fie avantajat pentru că um, trebuie să vedem și cine desfășoară um, activitatea reală astfel încât să evităm orice încercare de înșelăciune. Trebuie să vedem care sunt obiectivele uh, politice și uh, obiectivele economice. Deci, în esență, acestea sunt propunerile pe care le fac și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Există întrebări și comentarii. Doamna Gresle. Am shadow. Mulțumesc. Avem uh, raportorii din umbră. Doamna Monica Holmeier se află în continuare blocată pe un aeroport din Germania. Ne pare rău pentru asta și ei pare rău. Vorbesc în numele acesteia și laud pe domnul raportor pentru un raport echilibrat. Au existat uh, puncte problematice care au fost menționate în acest raport. Noi am fost uh, impresionați de efortul depus de domnul raportor, care a discutat, iată, cu americanii, a făcut o treabă minunată, ne-am fi așteptat să avem uh, multe probleme. Uh, E clar că nu putem să abordăm problema cu criteriile obișnuite, criterii bruxeleze sau de alt gen. E clar că avem o problemă acolo, uh, ceea ce ne spune și raportul extraordinar al Curții Europene de Conturi în ceea ce privește cheltuielile ONU din Afganistan. Am câteva întrebări. Nu faci referire la rolul pe care delegațiile UE le joacă în Afganistan. Ce experiență ai cu această delegație și ce experiență ai acumulat analizând construcția, structura uh, acordării banilor europeni prin ambasadorul uh, european? Mm, am auzit că situația e destul de sumbră. Uh, și în ceea ce privește răspunderea, uh, vreau să știu ce se întâmplă cu cei care au încercat să se ascundă de această răspundere, fiindcă nu-mi place ce declarație a fost făcută pe 29 septembrie în partea ambasadorului. De asemenea, o întreb, uh, întreb în numele uh, doamnei Holmeier dacă ajutorul bugetar soluționează într-adevăr problema de la fața locului, pentru că până la urmă noi știm mult prea puțin ce se întâmplă acolo și putem să verificăm într-o măsură mult prea mică modul în care sunt uh, implementate aceste sume. Care sunt opiniile tale personale și ce sfaturi ne poți da în ceea ce privește um, utilizarea sumelor investite acolo. Aici menționez sumele ONU. Sunt raportoare cu privire la acest raport special și de aceea mm, ți-aș fi și eu extrem de recunoscătoare pentru uh, aport. Oricum, felicitări. Uh, jos pălăria, tema a fost extrem de dificilă și ai reușit să găsești un echilibru. Mulțumesc, spune președintele. Dorește să intervină și altcineva? Da, vă rog. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor pentru acest aviz minunat. Mulțumesc și pentru faptul că a fost menționată și experiența americană și a fost inclusă în acest raport. Ni se spune că intervenția americanilor a fost puțin naivă la început, motiv pentru care miliarde de dolari americani au fost uh, trimise către Afganistan pentru ca mai apoi să ajungă transportate fiind înlădite aceste sume în băncile elvețiene, în băncile din Arabia Saudită și așa mai departe. Uh, și întreb, precum a făcut-o și doamna Gresle, oare nu am putea primi mai multe detalii cu privire la administrația din Afgan pentru a vedea dacă e în măsură, de fapt, să primească sume de ajutorare? Putem, sigur, să venim cu criterii clare și cu condiții clare uh, Uh, pe care să le controlăm și să le urmărim îndeaproape. Dar, până la urmă, dacă administrația uh, afgană își păstrează structura actuală, trebuie să ne punem întrebarea dacă într-adevăr sunt în măsură să absoarbă sumele de ajutorare. Președintele, mai dorește altcineva să spună ceva? Văd că nu e cazul. Atunci vreau să întreb comisia dacă poate să ne ofere câteva informații. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt directorul uh, pentru uh, relațiile cu Asia, în DGFCO. Voi fi foarte succint. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru recomandările făcute în text. Salutăm mare parte din acestea, unele trebuie să fie finisate pentru a înțelege exact ce se dorește. Aș dori să fac două, trei observații. În ceea ce privește raportarea bugetară, a fost nețat acest subiect de mai multe ori de eurodeputații acestei comisii. Noi nu facem uh, încă o raportare a implementării bugetului în uh, Afganistan. Noi transferăm banii și îi oferim, uh, oferim drepturi de pline uh, administrației afgane de a uh, dispune de aceștia. De ce nu procedăm altfel? Pentru că criteriile macroeconomice, criteriile precum macro, stabilitate macroeconomică, un sistem de gestiune publică financiară nu există la ora actuală în Afganistan, astfel încât noi să dispunem aceste sume. Apoi, discutăm despre strategiile sectoriale uh, în sănătate, educație, dezvoltare rurală. Acestea încep, încep să se îmbunătățească mulțumită bunii, bune noastre cooperări. Începem să avem strategii sectoriale mult mai bune. Și acum menționez și un alt subiect foarte important, cel al securității. Atâta timp cât securitatea din Afganistan nu se va îmbunătăți, ba mai rău, am văzut că în ultimele luni s-a deteriorat, atunci va fi de extrem de dificil pentru noi să ne întreprindem, uh, să întreprindem sarcinile necesare. Colegii din delegația noastră nu au voie să părăsească ambasada decât cu depeșa specială de la ambasador. Colegii de la direcția mea generală nu au voie să meargă în teren pentru a monitoriza programele și proiectele. Așa că situația noastră este extrem de precară acolo și cu siguranță va mai dura ceva timp până când să ajungem la o raportare bugetară. Dar facem tot posibilul pentru a responsabiliza autoritățile naționale în cooperare cu celelalte state donatoare, cu celelalte organisme și uh, organizații donatoare. Menționez aici Banca Mondială prin Fondul de Construcție și Dezvoltare și Uh, fondul LOFTA. Deci, conlucrăm pe probleme bugetare și sprijinim uh, uh, dezvoltarea sistemului de gestiune publică financiară în Afganistan. Acest sistem nu e perfect deocamdată, dar important este că ajutăm autoritățile din Afganistan să implementeze corect măsurile bugetare. Controlăm Uh, situația prin trust funds, care reprezintă un fel de garant pentru noi, dar nu se face niciun fel de plată prin aceste fonduri fără autorizarea gestionarilor principali. Discutăm aici despre UNDP sau despre Banca Mondială. Obiectivul nostru ultim e acela de a ne îndrepta către o raportare bugetară, dar nu pot decât să sper să avem succes cât mai repede, ca în mare parte din celelalte țări din Asia. Deocamdată, în Afganistan, nu am ajuns acolo. Iar în ceea ce privește rolul delegației UE, De când a fost numit uh, domnul Vigodas ca reprezentant special al Uniunii Europene și de când au fost uh, definit noul rol al delegației din ianuarie 2011, vreau să vă spun că rolul Uniunii Europene a devenit mult mai vizibil, s-a schimbat semnificativ. Ambasadorul are rol de coordonare între statele membre și pot să vă spun că din ce în ce mai mult reușim să oferim un bun exemplu de cooperare. Sigur, acest sistem poate să fie perfecționat, dar ideea este că s-au înregistrat îmbunătățiri concretizate în planurile de acțiune, spre exemplu. Planuri de acțiune care au fost convenite între statele membre și comisie, astfel încât să existe cooperare la nivelul eforturilor statelor membre și a, a, ale comisiei în, a, uh, în Afganistan, la fața locului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, vă stau la dispoziție pentru orice alte întrebări. Doamna Gresle are o întrebare acum, spune președintele. Când spuneți că există îmbunătățiri, care sunt îmbunătățirile și, de fapt, ce trebuia îmbunătățit? Ar fi prima mea întrebare. Iar în ce privește ambasadorul Uniunii Europene, el a fost citat în presa noastră pentru că avea merite în ce privește amenajarea unui teren de golf, dar eu mă întreb alte merite avea oare și m-ar interesa și uh, tot ce ține de școala de poliție pe care noi dorim să o creăm acolo. Mulțumesc. Alte întrebări adresate Comisiei? Jens Geier. În întrebarea mea, recunosc, există și o uh, momeală. Vreau să-i dau ocazia uh, colegului de la comisie să mai uh, ne spună cum se realizează proiectele care sunt finanțate de către Uniunea Europeană în Afganistan și mai ales cum se controlează realizarea acestor proiecte pentru că ă, în intervenția mea inițială nu am făcut trimitere la activitatea Comisiei ă, la fața locului în Afganistan, dar cred că ar fi o bună ocazie să ni se prezinte modul în care Comisia urmărește derularea proiectelor finanțate cu bani europeni în Afganistan. Altcineva care dorește să adreseze întrebări comisiei? Nu, atunci dăm din nou cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Avem două modalități de implementare în Afganistan. Prima prin modalitatea joint management. Um, este vorba despre programe în uh, valoare de 300-400 de milioane de euro și beneficiem și de o asistență din partea Băncii Mondiale. Și uh, asta în legătură cu orice cheltuială făcută de autoritățile afgane. Deci, aceasta este garanția pe care o avem și operăm, cum spuneam, cu fondurile fiduciare, inclusiv cu organizații internaționale, Banca Mondială și altele care acționează la fața locului. Lofta, de pildă, fondul, eh, tot un fond fiduciar pentru lege și ordine. Uh, analizăm atât modul de contractare, cât și uh, modul de efectuare a plăților uh, prin intermediul ONG-urilor cu care colaborăm. Și recurgem la organizații neguvernamentale care se bucură de un bun renume. Problema pe care o întâmpinăm în este că nu putem monitoriza la fața locului, pentru că în clipa de față nu ne putem deplasa acolo pentru a monitoriza uh, derularea unui program. Recurgem la personal local. Dar uh, câteodată nici personalul local nu uh, poate să se deplaseze la fața locului în acele locuri care încă sunt considerate a fi periculoase. Mulțumesc. Alte observații? Nu? Doamna Gresle, mă așteptam să doriți să interveniți. Dacă îmi dați voi să reformulez, nu știm mai nimic. Uh, dăm bani cu bune intenții, și cu doi ani în urmă deja am avut un raport de inițiativă privind Afganistanul. Colegul Mathieu a fost acolo și colegul Kazakas uh, a fost acolo, dar în continuare nu știm mult mai multe. Deci ă, sperăm doar ca lucrurile să se desfășoare corect. Dar mie mi se pare că e cam puțin. Poate că ă, reușim totuși să progresăm din acest punct de vedere. Aceasta ar fi dorința mea. Bun. Presupun că... Da, doriți să mai interveniți? Vă rog. Foarte pe scurt, una din uh, consecințele raportului Mathieu a fost că starea de fapt pe care am uh, revizuit-o am revizuit-o din șase în șase luni. Aceasta este disponibilă pentru Parlamentul European și pentru audit. Informațiile sunt foarte detaliate în legătură cu ce face Comisia Europeană acolo și cum face aceste lucruri. Sigur că nu e perfect, totdeauna e loc de mai bine, dar nu puteți spune că nu e nicio informație disponibilă, e foarte multă informație, din potrivă. Domnul Gaier, pentru a rezuma. Eh, în ce privește întrebările formulate și observațiile făcute, aș vrea să le comentez puțin. În legătură cu întrebarea foarte concretă a lui Sărângard. Nu. În clipa de față nu există posibilitatea uh, verificării și administrării conform standardelor noastre a banilor uh, care vin din partea donatorilor uh, europeni. Există anumite sarcini de administrare a banilor, dar ar trebui să fie și educați, școliți funcționarii uh, din administrația afgană uh, pentru a respecta principiile așa cum respectăm noi principiile. Deci uh, administrația trebuie să fie pregătită pentru a um, desfășura un management financiar care să corespundă așteptărilor noastre. Uh, deci ar fi nevoie deci de rezultate în formarea profesională care după aceea să ducă la rezultatele scontate și cel puțin um, colegii din Statele Unite um, au aceste așteptări. Deci teza mea este că Ținând seama de aceste premize, lucrurile vor putea să înceapă să funcționeze am încă rezerve mari legate de lipsa de independență a curții de conturi din Afganistan. Deci, în clipa de față, nu există această garanție a independenței. Deci, teza mea este da, dacă și nu, teza nu, pentru că. Iar în ce privește întrebarea, ce știm despre ce se întâmplă acolo, la fața locului. Și eu mi-am pus întrebarea să mă deplasez în Afganistan, da sau nu. După ce am avut uh, discuții cu colegii din partea comisiei care mi-au spus că nu există condiții de uh, securitate și nu voi putea să plec să ies din uh, misiunea ONU. Ei bine, atunci m-am întrebat de ce să mă uh, deplasez până acolo. Uh, puteam încerca eventual să organizăm o videoconferință pentru că dacă situația ă, care ține de starea de securitate nu permite să ne mișcăm liber în această țară și nici comisia nu poate să se, mișca, să se miște liberă, sigur că este greu să obținem rezultate pentru că um, m-am întrebat pe americanii cum organizează asemenea deplasări. Ei bine, uh, cu uh, ajutorul trupelor speciale se deplasează un auditor. Trupele speciale US Marines asigură siguranța persoanei care încearcă să obțină informațiile legate de uh, bani și după aceea se întoarce în țară. Ei bine, putem totuși obține informații uh, prin intermediul Comisiei dacă banii europeni uh, sunt folosiți um, cu rost sau nu, pentru că există totuși contacte uh, prin ONG-urile care pot face fotografii eventual la fața locului în legătură cu proiectele care se realizează dar să ținem seama că este vorba totuși de un ținut în uh, care există condiții de război. Nu e ca uh, la Baden-Württemberg nici în ce privește Curtea de Conturi. Iar în ce privește experiența mea uh, um, în legătură cu distribuția sarcinilor între diversele secte, servicii ale comisiei. La, la un moment dat n-am mai reușit să-mi dau seama cine ce competențe are, pentru că se implica inclusiv serviciul de acțiune externă. Al fi trebuit poate ca pe 12 pagini să fac recomandări, ori într-un raport de inițiativă spațiul este limitat. Impresia mea este că um, acordul între Comisia Europeană pe de o parte și activitatea statelor membre pe de altă parte ar necesita îmbunătățiri, dar că se lucrează în acest sens. Sigur că formularea este puțin uh, evazivă, dar în orice caz oricum există un efort de coordonare și impresia mea este că uh, prin uh, implicarea ambasadorului uh, Uniunii Europene lucrurile au șansa să se îmbunătățească. Sigur că această uh, asistență financiară nu poate rezolva toate problemele la fața locului. Noi încercăm să creăm capacități și în felul acesta să pregătim statul afgan să-și asume sarcinile pe care va trebui să le ducă la bun sfârșit. Dincolo de asta, uh, nu uh, putem acționa prin intermediul acestei asistențe financiare, nici prin ONG-uri, nici prin fondurile fiduciare internaționale. În măsura în care nu ne putem baza pe aceste instrumente ehm, și ar trebui să ne bazăm doar pe administrația afgană așa cum este ea astăzi, ehm, nu am putea să mai avansăm. Oricum, însă putem contribui ca anumite probleme specifice din Afganistan să poată fi rezolvate în clipa de față. Cred că am răspuns în felul acesta la subiectele pe care le-am discutat. Bine, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este vineri, 7 octombrie, ora 12. Cred că putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 8. Un studiu privind implicațiile legislației actuale asupra rentabilității și a controlelor de calitate în cheltuirea fondurilor structurale și care este rolul auditului de performanță. Raportor este tot Jens Geier. Nu știu, doriți să luați cuvântul dumneavoastră înainte să ia cuvântul experții sau... Dacă nu este cazul, atunci dau cuvântul autorilor acestui studiu. Cred că sunteți de acord, v-ați spus de acord între dumneavoastră cine să ia cuvântul, da? Vă rog. Da, thank you. So. Mulțumesc. Um, Vă voi prezenta un studiu desfășurat în primele șase luni ale anului 2011. Câteva cuvinte despre conținutul prezentării, vreau să mă refer la obiectivele studiului și la metoda pe care am utilizat-o, pentru a ajunge la niște rezultate. Voi prezenta principalele rezultate și voi mai spune și câte ceva despre recomandările noastre. Obiectivul studiului era de a avea o privire de ansamblu asupra aspectelor auditului fondurilor de coeziune și fondurilor structurale de exemplu, să se vadă care sunt instituțiile de auzit implicate, care este principala lor abordare, care este rolul performanței, auditului de performanță și al auditului de conformitate. Acesta, din urmă, analizează mai mult activită, modul în care s-au respectat uh, cerințele juridice în cheltuirea fondurilor. Studiul dorește să vă prezinte efortul de audit, acoperirea auditului și procentul de cheltuieli acoperite de audit astăzi și de asemenea costurile implicate. În cele din urmă dorim să identificăm niște șanse de ameliorare a abordării actuale a auditului fondurilor structurale. Cum am procedat? Am consultat uh, părți implicate la diferite niveluri în instituțiile Uniunii Europene și în statele membre. Am desfășurat uh, un sondaj care a acoperit 46 de autorități de audit din 20 de state membre. Am analizat în mod foarte specific programe operaționale din 8 state membre, Republica Cehă, Danemarca, Spania, Franța, Germania, țările de jos, Grecia și Regatul Unit. Am căutat uh, să analizăm experiențe practice, feedback practic. Am uh, vrut să vedem care sunt experiențele uh, reale din această perioadă de programare a autorităților de implementare. Haideți să vedem care sunt rezultatele studiului nostru. Unul din primele aspecte pe care le-am analizat este cine este de fapt implicat. Intenția noastră a fost să aflăm ceva mai mult despre aspectele practice a ă, abordării unice de audit, adică a evitării duplicării auditelor. Feedback-ul a fost destul de pozitiv. Principalii uh, Actori implicați sunt autoritățile de audit din statele membre, e vorba de nivelul uh, central de guvernare și auditorii Comisiei Europene. Am constatat că există foarte mult feedback pozitiv, mai ales în ceea ce privește principiul proporționalității. Cadrul uh, reglementativ actual l-a introdus la articolul 73 și acesta permite auditorilor de la Comisia Europeană să se bazeze pe uh, avizele de audit trimise anual de către autoritățile care fac auditul programelor operaționale. În plus, ne-am uitat la munca de audit desfășurată de Curtea Europeană de Conturi și, de asemenea, de așa numitele instituții supreme de audit ale statelor membre, la nivel central și unor și la nivel regional. Impresiile au fost pozitive, există un nivel uh, de coordonare foarte ridicat între diferitele autorități pentru a se evita suprapunerile. De exemplu, la Comisia Europeană se practică autocoordonarea. Vreau să vă dau un exemplu practic din Spania. De exemplu, un auditor spaniol ne-a spus că e foarte mulțumit de organizarea realizată de Comisia Europeană, care uh, știe când autoritățile spaniole de audit desfășoară inspecții și uh, nu își trimite auditorii în același timp pentru a se evita suprapunerile. Am primit informații despre um, aprobări și auditorii implicați. Cam 90% din cei întrebați au avut impresii foarte pozitive în ceea ce privește coordonarea între Comisia Europeană și autoritățile de audit din statele membre. Cam 70% au exprimat opinii pozitive în ceea ce privește coordonarea dintre statele membre și Curtea Europeană de Conturi în domeniul auditului. Există și exemple prezentate în studiu unde este loc de mai bine. Poate, de exemplu, înainte de o inspecție de audit, să se organizeze un schimb de informații și să se facă apoi și uh, discuții, să se organizeze discuții după realizarea inspecției. Din cele opt state membre am primit foarte multe exemple pe care le-am prezentat în raport. Domnule Bergs, doriți și dumneavoastră să dați un exemplu pentru a ilustra uh, concluziile dumneavoastră din aceste cazuri specifice? Eu am realizat două studii separate în Boemia Centrală și de Nord, în Vestfalia de Nord, mă scuzați, acolo am constatat că auditul este organizat în așa, în felul următor. Programul, există un program de politic FEDER care se uh, auditează intern, există și un al doilea nivel de audit și există, sigur, acolo un nivel foarte mare de cofinanțare. Și acolo e vorba de instituții de audit, de audit nu autorități, de exemplu Curtea de Conturi a Landului și există și un nivel uh, supranațional, Autoritatea Europeană de Audit. În orice caz, uh, aceste entități trebuie să auditeze programele și instituțiile și nu există neapărat o problemă de suprapuneri sau de coordonare neeficientă sau de neeficiență în sine, ci în uh, Vestfalia de Nord există percepția că în actuala arhitectura sistemului nu există nicio soluție juridică de coordonare între toate aceste autorități de audit existente. S-a spus că dacă ar fi mai multă coordonare între diferitele niveluri de autorități de audit, ar putea apărea riscul ca nivelul de declarații greșite, voit, de fraudă, de uh, nereguli să fie și mai mare. Așadar, sistemul uh, este bazat pe o anumită idee și uh, nu este nevoie de o mai multă coordonare pentru a spori eficiența sa. Bun, studiul a analizat și abordarea de audit. Am uh, uh analizat performan, uh, modul în care se realizează auditul după performanță sau după conformitate și am constatat că se pune accentul mai ales pe auditul de conformitate. Adică dacă cele realizate respectă uh, cadrul reglementativ referitor la cheltuieli. Și în studiile de caz și în sondaj am întrebat uh, pe reprezentanții statelor membre dacă există un echilibru între auditul de performanță și cel de conformitate sau dacă Există vreo exagerare undeva? Puteți vedea din cifre că se susține puternic uh, um, sistemul actual, deși reiese și faptul că un sfert din respondenți consideră că ar trebui să existe elemente mai uh, puternice de audit de performanță. Unele din studiile de caz care au fost analizate mai detaliat au uh, arătat că e existat doar o prima experiență a auditului de performanță. Se analiza, de exemplu, uh, impactul și mai puțin eficiența și sustenabilitatea. Auditul de performanță pare să fie un subiect foarte interesant pentru statele membre și există opinia că acesta poate fi consolidat. Sigur că există și anumite limite. Am constatat, de exemplu, că unele sunt legate de cadrul reglementativ, cred că a menționat acest lucru și colegul meu. Cadrul reglementativ actual este centrat pe auditul de conformitate și nu lasă prea mult loc auditului de performanță. În mai multe state membre, s-a manifestat foarte puternic ideea că încă nu avem suficientă experiență sau suficiente resurse pentru a desfășura audit de performanță. Și ni s-a spus de asemenea că, uh, de fapt, această experiență încă nu există. Trebuie ca evaluatorii să analizeze aceste constatări, pentru că uh, noi uh, nu știm foarte bine cum să tratăm chestiunea. Dacă ne uităm la statele membre cu experiență în domeniul auditului de performanță, constatăm că uh, procesul a fost lung. De exemplu, în Danemarca a durat foarte mult până s-a uh, construit toată această experiență. Un alt punct foarte important pe care l-am constatat, existau îndoieli referitoare la uh, faptul că auditul de performanță ar putea fi o bază pentru corecții financiare. Au, s-au exprimat îndoieli, deci mai doriți să ne spuneți ceva în legătură cu uh, Vestfalia de Nord? Da, specific în această regiune se desfășoară audit de performanță și s-a spus că se analizează și eficiența, dar numai într-o mică măsură. În Vestfalia de Nord se analizează intenția auditului, intenția intervenției și apoi se analizează ce s-a realizat și ce nu, însă nu se merge mai în profunzime. se uh, limitează la o analiză a indicatorilor, se verifică dacă intervențiile își ating obiectivele. Se pune accentul pe sustenabilitate ca principală iar principala sarcină a instituțiilor este să analizeze și sistemele instituționale, dacă ele există, dacă funcționează bine și dacă da, se presupune că acestea au și un impact asupra sustenabilității intervențiilor pe viitor. Pe scurt, aceasta este abordarea. Acest studiu a încercat și să prezinte o privire de ansamblu a efortului actual de audit, adică sfera de aplicare a auditului, volumul de muncă de audit și cât din cheltuielile din fondurile structurale sunt de fapt verificate de auditori. Ideea principală aici este că a existat o creștere a cheltuielilor analizate, cel puțin în primii doi ani de auditare a fondurilor structurale pe care noi i-am analizat, Puteți vedea aici uh, un grafic, o comparație între perioada 2000-2006, când se auditau 5% din fondurile cheltuite, apoi feedback-ul pe care l-am primit după studiile de caz individuale, că acum uh, se auditează între 30 și 31% în Regatul Unit și în Franța, în alte cazuri până se ajunge până la 50-60%, de exemplu programel, programul, programele FEDER din Spania și din Grecia și din uh, Vestfalia de Nord. Se constată că metodele utilizate acum sunt mult mai bune. Efortul de audit uh, sigur că presupune și costuri suplimentare. Puteți vedea în această imagine rezultatele unor studii recente ale Comisiei Europene. Cam 12 miliarde de euro pentru FEDER și Fondul de Coeziune și din acestea, cam un miliard de euro au fost cheltuite pe audit din costurile de administrare ale acestor fonduri. Ca să vă faceți o idee, iată diferitele programe la fiecare milion de euro de costuri de audit, cât reprezintă, de fapt, costurile de audit la fiecare milion de cheltuieli totale, de exemplu, în uh, studiul comisiei se constată că 2700 de euro. Există însă diferite ordine de mărime. În țările de jos, cam 12.000 de euro la un milion de euro. Un exemplu din uh, nord-estul Regatului Unit, 17.000 de euro și doar 1.300 de euro din uh, Renania de Nord-Vestfalia. Am discutat despre feedback-ul referitor la aceste cifre și ele nu sunt încă destul de clare. Pentru că am folosit o bază destul de empirică, după cum știți, auditele desfășurate au fost abia începute în ultimii doi ani și nu știm încă sigur cum să înțelegem aceste cifre. Credem că pentru că acești 2700 de euro reprezintă o estimare destul de modestă. Se pune întrebarea dacă acest efort este justificat. Și nu putem răspunde la această întrebare decât comparând costul auditului cu volumul de profit în ceea ce privește uh, obținut din corecții financiare. Dacă ne uităm la raportul Direcției Generale Regio, pentru FEDER și pentru fondul de coeziune, vedem o cifră de 0,7 miliarde corecții financiare pentru o perioadă ce depășește perioada actuală de programare și a început mai devreme decât această perioadă, deci 2010 0,6 de fapt miliarde de euro pe an putem compara această cifră cu costul actual al auditului pe an de 0,15 miliarde pe an. Nu trebuie însă doar să comparăm fondurile. Pentru a ajunge la o concluzie validă, trebuie să analizăm și beneficiile calitative obținute prin audit. Aici, un grup de autorități supreme de audit au desfășurat uh, o muncă foarte interesantă Rezultatele nu sunt încă făcute publice, dar noi am văzut cifre pentru Polonia. În acest caz se pune accentul pe beneficiile calitative ale auditului fondurilor structurale. De exemplu, recomandări de audit menite să amelioreze implementarea și managementul programelor, pentru că auditorii au constatat că anumite lucruri pot fi făcute mai eficient. Aceste recomandări au fost uh, adoptate și utilizate pentru a ameliora implementarea programării. Uh, Se pare că avem o problemă tehnică Cred că am putea continua fără prezentarea PowerPoint. Okay. There are just two slides left, so it's not a... Mai erau doar două pagini, deci nu este o problemă prea mare. Însă aveam niște grafice frumoase, e păcat să se piardă. Um, one further down. Right. That, okay. That is the last one. Don't worry. Okay. So, um, uh, well, there should actually be two more slides. De fapt, ar trebui să mai fie încă două pagini. Am să vă prezint eu uh, fără grafice, oricum cred că le aveți în dosare. Am cerut feedback-ul autorităților de audit, am întrebat dacă efortul actual li se pare justificat, dacă există un echilibru între identificarea neregulilor și costurile muncii de audit și marea majoritate a celor intervievați consideră că da, 85% consideră că da, într-adevăr, merită. Mai este însă loc de mai bine, cam 12% din respondenți au spus că trebuie să mai facem eforturi pentru a ameliora abordarea de audit. Concluziile, recomandările sunt următoarele. Din toate discuțiile s-a degajat foarte clar ideea că este necesar un efort mai mare de simplificare în ceea ce privește măsurile de simplificare. După cum știți, se desfășoară actualmente un studiu ce analizează această idee. Mi s-a spus că majoritatea chestiunilor descoperite de noi sunt provocate de faptul că cadrul reglementativ este foarte complex și ar trebui să se pună de fapt accentul pe uh, simplificare, fără să se introducă revoluții. Nu dorim să uh, facem o schimbare completă a cadrului reglementativ, ci să se introducă mici schimbări și să se sporească încrederea între Comisia Europeană și statele membre, astfel ameliorându-se pas cu pas abordarea de audit. Am uh, găsit că multe persoane susțin abordarea unică de audit, de aceea o recomandăm și noi. După cum v-am spus, s-au făcut deja mari eforturi ca să se evite suprapunerile și duplicările și ca să se permită Comisiei Europene să se bazeze pe opiniile, pe avizele autorităților de audit. Acest lucru trebuie dus și mai departe. De asemenea, credem că efortul de audit trebuie să fie corelat cu dimensiunea programelor, deci, auditul trebuie să se concentreze pe programe mai mari. Și, de asemenea, efortul de audit trebuie să fie legat și de performanța programelor operaționale. Dacă la anumite programe avizele de audit au fost întotdeauna pozitive și nu s-au identificat probleme, ar fi posibil să se reducă atenția acordată programelor respective. În cele din urmă am constatat că există un sprijin foarte puternic exprimat în ultima noastră recomandare pentru dezvoltarea auditului de performanță. După cum v-am spus, acest lucru este prezent în multe state membre și suntem convinși că poate fi dus mai departe. Se pare că ultimele două pagini au dispărut cu adevărat. Vă mulțumesc! Ja, hier ben ik weer. mag weer voorzitten. Iată-mă din nou. Acum vorbesc, vorbesc în calitate, vorbesc în numele președintelui, mă scuzați, îmi cer scuze că nu am prins prima parte a prezentării. Vreau să știu dacă colegii au comentarii de făcut. Iată, președinte a trebuit să plece, dar și secretariatul a dispărut. Da, văd că Jens Geier dorește să intervină. Da, mulțumesc. Văd că ne descurcăm totuși fără președinte și fără secretariat. Am două observații de făcut, două indicații de fapt, care se referă la activitatea comisiei noastre. În primul rând, cred că ar trebui să ne gândim puțin cum putem să clarificăm sarcinile uh, care stau la baza studiilor noastre. Noi venim mereu cu idei minunate, dar mai apoi ideile par să depășească capacitățile. Noi ne simpatizăm unii pe ceilalți și de aceea încercăm să ajungem la un compromis uh, în formularea subiectului unui studiu, dar de cele mai multe ori asta e în detrimentul studiului în sine și cred că de multe ori am putea să ușurăm viața experților noștri schimbându-ne abordarea. Am putea, de exemplu, să găsim un mecanism astfel încât să oferim sarcini mult mai clare. Aici am avut două sarcini eu uh, compuse într-una singură și parcurgând acest studiu, vedem că dacă am fi avut două studii separate, atunci rezultatele poate ar fi fost mai clare. Deci, aici am discutat foarte mult și cu Curtea de Conturi Europene și am discutat și despre mm, analizele ce pot fi efectuate. Analizând ceea ce au găsit experții noștri și care sunt uh, lucrurile care ar putea fi măsurate astăzi la fața locului, atunci ajung la concluzia că această discuție ar trebui să mai aștepte puțin, fiindcă nu avem cadrul de reglementare deocamdată, nu avem baza um, juridică din tratat care să ne dicteze acțiunile. De asemenea, în diferite state membre um, există anumite așteptări um, față de acțiunile noastre și trebuie să vedem cum anume putem să mergem mai departe. Știu că există foarte multe idei care sunt acum vehiculate la Curtea de Conturi, dar cred că ar trebui să ne concentrăm puțin uh, pe alte obiecte, fiindcă auditul de performanță fără parametri clari, fără un sistem de control și fără o bază juridică, uh, fără disponibilitatea um, părților vizate de a participa reprezintă o problemă. Este, de fapt, rămâne, de fapt, o chestiune pur teoretică asupra care ar mai trebui să zăbovim. M-a impresionat însă un lucru. Am văzut diferența la nivelul costurilor cum a spus domnul Blumeyer, deocamdată am înțeles care sunt, am, am înțeles că nu sunt foarte clare cauzele diferenței ce apare la nivelul costurilor. Dar diferențe de ordinul zecilor înseamnă că unii fac unele lucruri mult prea greșit sau că alții le fac uh, corect. adesea vedem că partenerii noștri din teritoriu se plâng în ceea ce privește densitatea reglementărilor. Și vreau să știu ce am putea face noi aici. Și vreau să știu în termeni reali cum anume putem să rezolvăm această problemă. Vreau să știu cât trebuie să se intervină la nivel național pentru a interpreta, a implementa o reglementare um, europeană. Știu că în Germania, spre exemplu, atitudinea este ofensivă pentru ca aceste reglementări să capete importanță. Putem adresa întrebarea și în sens invers. Să vedem cum anume, la nivelul costurilor, se ajunge la astfel de modificări. Acum constatăm că costurile de audit uh, sunt foarte diferite la fața locului. Și aici, sigur, putem să menționăm principiul riscului tolerabil, dar până unde? pentru că e clar că acest sistem nu poate să funcționeze în formula actuală, lucru pe care l-am constatat uh, și la ultima reglementare bugetară. Și cred că am învățat ceva. În ceea ce privește, domnule Blumar, ideea dumneavoastră, simplificare fără revoluție, dacă e posibil sau nu. E clar că e o întrebare extrem de dificilă, dar E de asemenea clar că acolo unde o simplificare e privită ca fiind de bun simț din partea părților vizate, uh, ar putea fi punctul de plecare al unei uh, revoluții. E adevărat, pare adevărat, dar cred că am avea nevoie de mai multe detalii din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, propun să colectăm întrebările, fiindcă îmi dorește să mai intervină domnul Kacimarkakis. Mulțumesc, sunt de acord cu domnul Gaier în ceea ce vește raționalizarea. E vorba de o raționalizare spre care țintiți. Și există câteva motive pentru aceasta. Um, dar vreau să știu de ce nu se raționalizează, ce, care sunt motivele și aș dori să mi fiindcă Sigur, dorim să implementăm reguli unitare uh, la nivelul tuturor reglementărilor, dar vreau să știu de ce nu se întâmplă asta și care ar fi urmarea la nivelul costurilor, fiindcă diferența de costuri e impresionantă. Oare raționalizarea s-ar solda cu costuri unitare, uniforme? Ar fi interesant de observat. În ceea ce privește auditul de performanță, vin cu o altă întrebare. În următorul raport de descărcare bugetară, am identificat foarte clar faptul că prin tratatul de Lisabona Comisia are sarcina de a întreprinde audit de performanță. Am fost de acord cu Curtea de Conturi că anual ar trebui să avem o dezbatere pe acest subiect. E un nou pas. Iată, un nou pas care ne arată că putem să mergem mai departe. Ce părere aveți? cum anume am putea să facem audit de performanță, fiindcă în teorie știm ce trebuie să se întâmple, dar în practică nu am primit încă nimic de la comisie. Știm că totul e pe vine. Care e opinia dumneavoastră? Cum ați face un audit de performanță și pe ce criterii? Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Gresle. Mulțumesc, am avut câteva probleme de înțelegere. Și asta po poate din cauza faptului că am comprimat mai multe teme. Vreau să-i spun raportorului că ar trebui să aibă, mai, să, să aibă o privire mai uh, detaliată asupra studiului pe care l-a comandat, fiindcă are o răspundere față de acesta. Acestea fiind spuse, eu nu am înțeles foarte bine ce am vrut de fapt să demonstrăm. Domnule Blomaer, spuneți-ne foarte pe scurt unde ne poate ajuta acest studiu și cum îl putem prelucra pe mai departe. Și în al doilea rând, m-au uh, impresionat diferențele la nivelul costurilor de control. Ați citat un studiu al Comisiei, studiu care vehicula diferite premise, diferite cifre. Acest studiu, e clar, um, are, um, arată că costurile sunt mai mici decât în alte studii de control, pentru că în mod normal în alte, în alte studii costurile de control au fost extrem de ridicate și până la urmă vreau să știu care este valoarea reală a acestor costuri. Adică, spuneți-ne pe ce date ne putem noi baza când e vorba să analizăm în termen real costurile de control. Mulțumesc. Uh, eh, Ministru Domnul Stavrakakis urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să fac câteva observații în legătură cu câteva din elementele acestor studii prezentate. Se spune în studiu că eforturile uh, colegilor uh, um, au dus la uh, costuri uh, suplimentare. Deci această comisie despre care uh, noi vorbeam era legată de fondurile de coeziune. S-a vorbit despre un factor disproporționat pentru cei controlați și pentru auditori. Ei bine, această chestiune a proporționalității mă interesează. Este important să știm uh, vis-a-vis -vis de obligațiile de audit. Una din uh, concluziile care a decurs din examinarea uh, diverselor state membre a fost că acest cadru de reglementare a fondurilor de coeziune și de dezvoltare regională provoacă adesea irregularități. Ca atare, trebuie să simplificăm puțin lucrurile. Și vreau să mai spun că deși există în acest studiu elemente foarte interesante, totuși nu ne-a oferit o analiză în profunzime și eh, de, eh, nu ne face propuneri legate de îmbunătățirea modalităților de control pentru administrarea fondurilor de coeziune și fondurilor de dezvoltare regională. Președintele, mulțumesc! Mai există observații, întrebări din partea colegilor? Nu, în cazul acesta dau cuvântul autorilor studiului. Perhaps, um, uh, first, um... Poate că câteva cuvinte de ordin general legate de studiu pe care l-am desfășurat de altfel. Nu a fost pentru prima dată că am făcut un asemenea studiu. Și bineînțeles că gândim la termenii de uh, referință din uh, activitatea noastră, pentru că de multe ori uh, ei sunt de ordin general și uh, trebuie să ținem seama de elementele de care dispunem. Ceea ce propunem noi în echipa noastră este să ne concentrăm pe anumite aspecte. Poate că pe viitor ar trebui să avem câteva întâlniri interimare pentru a verifica dacă subiectele pe care dorim să ne concentrăm sunt cele pe care le doriți și dumneavoastră. Deci ar trebui să avem mai multe întâlniri pentru a putea discuta detaliile. Ceea ce am încercat noi să facem a fost să vă dăm o imagine măcar despre modul în care se desfășoară activitatea de auditare la fața locului. Să analizăm anumite programe operative, după aceea să venim la dumneavoastră cu câteva exemple. Iar în ce privește costurile, de asemenea, ă, am analizat lucruri care la prima vedere ar putea să fie contradictorii în ce privește Vestfalia de Nord. Ehm, era vorba eh, de ehm, costuri estimate de 1200 de euro la un milion. Și, ehm, de fapt, putem spune că auditorii acolo au fost deosebit de eficienți. A fost evaluarea experților. Deci am uh, citit uh, studii foarte bine alcătuite, dar uh, s-ar putea să vină puțin prea devreme față de momentul auditorii, pentru că în ce privește uh, managementul de programare. Uh, este foarte important să faci pregătirile necesare. Auditarea urmează în final, în momentul în care cheltuielile au fost deja uh, făcute. Deci, Studiul ține seama de faptul că uh, se bazează în parte pe estimări care urmează să fie evaluate. Deci, am vrut să vă dăm uh, câteva exemple din cele șapte-opt studii de caz pe care le-am efectuat. În Spania, de pildă, nu am avut date. Am avut o întâlnire cu um, auditorii la nivel guvernamental, dar uh, nu ne-au furnizat informații legate de costurile suplimentare și s-ar putea ca situația să fie similară în alte state membre. În alte state membre unde s-a făcut acest efort uh, într-o uh, manieră foarte serioasă și care a implicat mult efort, în țările de jos, de pildă, s-au aplicat diverse metode și rezultatele au fost foarte diferite. Deci depinde de metoda la care recurs parcurgi um, ca să vezi care este rezultatul între 12.000 și 13.000 de euro la un milion. Deci uh, suntem încă um, uh, în faza incipientă um, bazându-ne pe documentele pe care le-am consultat noi în ce privește costurile auditării. Bineînțeles că o oră de auditare are costuri diferite de la un stat membru la altul. În Finlanda s-ar putea să fie costuri mai ridicate decât în alte state, poate din uh, grupul statelor uh, noi, membre ale Uniunii Europene. Și bun, în legătură cu Vestfalia de Nord sau poate la modul general. Aș vrea să clarific puțin uh, aceste mari uh, diferențe de costuri în evaluarea noastră. Poate că și uh, evaluarea diferă datorită variațiunilor de eșantioane. Există în Vestfalia de Nord o unitate de monitorizare și analizăm intervenții de amploare deci există un fel de scară uh, pe care putem să o alcătuim aici. Există uh, situații în care auditările uh, revin destul de ieftin pe unitate, pentru că este vorba de proiecte de amploare și ne gândim la costuri medii. Și uh, da, deci pe uh, aceste diferențe de abordare, de interpretare se bazează și diferențele de uh, costuri. De asemenea, depinde de lărgimea eșantionului verificat. Și să mai uh, atins și un alt subiect. Noi urmărim cu atenție discuțiile din statele membre și dintre Comisie și statele membre în ce pregă- privește pregătirea noului cadru și propunerile de regulament în acest sens trebuie să uh, ne gândim că în documentele pe care le-am studiat există dorința de simplificare, de raționalizare, dar nu de a reface întregul sistem. Pentru că autoritățile de auditare ar, ar trebui să se confrunte cu un volum de muncă suplimentar. Atunci când stabilești un nou sistem, asta presupune un efort considerabil și ă, deja ă, s-au făcut investiții ă, substanțiale în sistemul care funcționează în clipa de față. Deci nu vrem să dăm dureri de cap nimănui prin schimbarea radicală a sistemului pe care îl propunem prin eventual o nouă reglementare. Deci există multe susținere pentru măsuri de simplificare, multă susținere în ce privește opțiunile simplificate de costuri, de pildă, De asemenea, s-a mai pus o întrebare legată de raționalizarea uh, modalității de auditare. Și uh, am întrebat autoritățile de auditare de ce nu discutați mai mult atunci când pregătiți uh, un eșantion discuții uh, la nivel destul de înalt. Aici depinde și de dependența interinstituțională, pentru că de multe ori există și uh, imposibilitatea sau interdicția de accesare a anumitor informații și de a modifica modul în care se alcătuiesc eșantioanele. Iar în ce privește, a spus domnul Stavrakakis, are mare dreptate. Trebuie să găsești echilibrul adecvat și să te bazezi pe programele care funcționează bine și care merită încredere tocmai pentru că uh, s-au verificat în timp și uh, poate că atunci nu mai este nevoie să te concentrezi din nou asupra lor. Deci acest lucru, într-un fel, se uh, realizează deja în practică. Eu cred că și Comisia prezent, Europeană este prezentă în sală. Poate că puteți să ne oferiți și dumneavoastră un comentariu în legătură cu acest aspect al proporționalității. Goed. Um, is iedereen tevreden met de antwoorden? Foarte bine. S-a răspuns astfel la întrebările tuturor, inclusiv ale raportorului? Da. Bine, în acest caz putem încheia uh, acest punct, sigur, după ce dăm cuvântul și reprezentanților comisiei. Vă rog să mă scuzați. Comisia are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. De fapt, uh, noi, cei de la comisie, dorim să uh, prezentăm câteva reflexii legate de acest studiu și pentru noi studiul a fost foarte interesant, mai ales nefiind implicați în realizarea sa constatăm că consultanții au discutat cu foarte mulți uh, din cei implicați în statele membre și cu colaboratori de-ai noștri, însă noi nu am fost consultați, ceea ce regretăm. E foarte bine că ne putem prezenta opinia astăzi aici. E foarte interesant să vedem concluziile. Concluziile studiului reflectă ameliorările din perioada actuală de programare, atât cantitativ cât și calitativ. S-a menționat uh, faptul că costul auditului a crescut, însă și rezultatele s-au ameliorat. Pentru noi, cei de la Comisie, este foarte important ca auditul să fie mai rentabil. Acum uh, avem la dispoziție și rapoartele statelor membre pe care le-am primit uh, pentru prima dată pentru 2010 și sigur că avem și rapoartele Curții Europene de Conturi. Pentru noi, acesta este un instrument care ne permite să aplicăm o proporționalitate sporită și să ne bazăm mai mult pe munca autorităților de audit. Câteva comentarii în legătură cu cele spuse astăzi de deputați și cu cele văzute și de noi și în raport. Sigur că se dorește un cadru reglementativ mai stabil cea mai bună simplificare ar fi să nu se facă modificări în sistemul actual, însă dacă se fac simplificări, să se facă uh, mai ales în legătură cu opțiunea legată de costurile simplificate. S-a uh, spus că sistemul actual dă erori. Noi am analizat erorile în cadrul politicii de coeziune și am constatat că multe vin din uh, erori de eligibilitate deci selecționarea operațiunilor sau erori legate de achizițiile publice. Cred că aici ne așteaptă o mare provocare. Atât statele membre cât și Comisia trebuie să încerce să, să își simplifice și mai mult regulile. După cum știți, pentru această perioadă de programare, regulile de eligibilitate sunt stabilite la nivelul statelor membre. Există posibilitatea, deci, ca, și, ca statele membre să facă simplificările de rigoare ca să nu complice regulile de eligibilitate. Noi cooperăm cu statele membre atât preventiv, oferim orientare și corectări. Sigur că ideea este să ajungem la echilibrul corect. Am vorbit un pic despre ratele de eroare. Trebuia să o fac înainte de a ajunge la auditul de performanță. Mai ales în ultima perioadă de programare am avut o rată destul de mare de erori la politica de coeziune și deci noi, cei de la Comisie, nu am reușit să dedicăm atât de multe resurse auditului de performanță, însă am început să facem eforturi, am început să luăm măsuri legate de strategia de audit, atât la nivelul proiectelor de audit, unde am analizat uh, managementul financiar uh, cel mai sănătos și de asemenea am identificat subiecte ce pot uh, suferi audit de performanță. Toate acestea vor fi incluse în noul cadru reglementativ ce va fi adoptat în curând de comisie. Dorim ca peste un an să avem suficientă experiență și expertiză ca să putem face progrese către auditul de performanță. Vă mulțumesc! Dank Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte concludente. Dorește cineva să mai răspundă? Nu? Mulțumesc. În acest caz doresc să mulțumesc consultanților pentru munca lor. Sunt convins că ne va ajuta foarte mult. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mai avem punctul 9 de discutat este vorba de un raport privind delegația CONT în Kosovo și în fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. A fost uh, o vizită foarte intensă. Am avut norocul de a prezida reuniunile de acolo. A fost uh, cam neobișnuit, adică echilibrul dintre grupuri a fost uh, Uh, cam ciudat, adică nu a fost prezent nimeni nici de la PPE și nici de la liberali. În orice caz, delegația a fost foarte intensă și interesantă și cred că uh, pot spune chiar fascinantă, fiindcă am fost lăsați la un punct de frontieră greșit la un moment dat. Și uh, am avut probleme, s-a stârnit panica uh, pentru că cei de la comisie ajunseseră în altă parte și noi deputații am mers până la urmă cu un autobuz local. Că am ajuns în cele din urmă la locul unde doream să ajungem, pur și simplu mergând cu un autobuz. În orice caz, pot să vă pun la dispoziție foarte multe informații. Cei care nu au fost, cred că pot să înțeleagă foarte bine ce am făcut acolo trei zile. Cel mai mult am stat în Kosovo, în fosta Republică Iugoslava Macedoniei lucrurile au fost altfel pentru că tocmai avuseseră loc alegeri parlamentare și uh, totul era în schimbare, era foarte greu să uh, îți găsești interlocutori. Am analizat mai multe proiecte foarte interesante și, uh, de asemenea, am primit un briefing foarte detaliat și foarte complet din partea ambasadorului UE la fața locului. În raportul care v-a fost transmis, se uh, uh, prezintă 23 de puncte. Nu știu dacă are sens să trec în revistă toate cele 23 de puncte, pentru că cred că ați citit oricum cu toții raportul. Cunoașteți, de deci, recomandările noastre. Cred că uh, ce putem spune este că intervenția noastră la fața locului a fost foarte importantă. Suntem reprezentați acolo în calitate de Uniune Europeană. Sunt foarte multe servicii și organe diferite ale Uniunii Europene la fața locului. Ne întrebam dacă exista suficientă vizibilitate și dacă eficiența este destul de mare. Pentru a ameliora acest lucru am făcut o listă de recomandări. La vizita noastră am remarcat că mai sunt multe de făcut în privința monitorizării. La un moment dat, Olaf a analizat cele întâmplate acolo cu misiunea uh, UN MIC. Am încercat să constatăm dacă EULEX uh, respectă recomandările Olaf. Am constatat că există un dezechilibru la EULEX între funcționari și judecători am constatat și că rotația personalului este foarte mare, ceea ce nu este întotdeauna binevenit. Știți că EULEX este misiunea cea mai importantă în ceea ce privește securitatea externă. Delegația de acolo este foarte mare și nu se cunoaște prea bine viitorul acestei misiuni. În octombrie anul acesta, deci chiar luna aceasta, va trebui să decidem dacă misiunea mai continuă sau nu și dacă da, sub ce formă. Așadar și aici mai sunt multe puncte menționate. Sigur că principalul subiect este sistemul judiciar, corupția, tot ce ține de achizițiile publice, apoi dreptul de proprietate, Trebuie să vă spun că am avut o reuniune foarte interesantă cu ministrul justiției, domnul Cuci. Cred că toată lumea a uh, rămas cu o impresie foarte pozitivă în legătură cu acest ministru. Am avut și o întrevedere foarte pozitivă cu uh, deputații kosovari de la Comisia de Control Bugetar și de la Comisia Bugete și ei sunt preocupați și ei își pun întrebări în ceea ce privește relația cu guvernul, în ceea ce privește cu curtea lor de conturi, care poartă acolo alt nume, dar este o instituție exact ca o curte de conturi, am făcut mai multe recomandări pentru a-i susține în munca lor. În afară de Priștina, am mai mers și în alte locuri, am fost în nord, am fost la Mitrovița. Situația este încă dificilă, acolo ne-am putut da seama noi înșine, pentru că am avut mai multe probleme. Și uh, am constatat cât de importantă este intervenția Uniunii Europene. Am uh, vizitat centrul de informare, am văzut mai multe case construite pentru romi, pentru niște romi care înainte trăiau în condiții imposibile pe niște terenuri insalubre. M-au impresionat proiectele desfășurate acolo de Uniunea Europeană. Am vizitat și mai multe alte proiecte mai mici. E vorba de proiecte mici care nu vor uh, produce schimbări majore, însă reprezintă proiecte care i-au ajutat foarte mult pe beneficiari, care le-au schimbat complet condițiile de trai. Oamenii pot trăi altfel, pot uh, pur și simplu să-și uh, ia viața în mâini datorită proiectelor noastre. În fosta Republică Iugoslava a Macedoniei am vizitat mai multe proiecte, de exemplu un șantier unde se construia un, o secție de poliție. De asemenea, am vizitat o regiune uh, cu etnii multiple, unde s-au făcut multe eforturi. Am vizitat și un alt proiect finanțat prin instrumentul de preaderare, de asistență de preaderare, este vorba de un proiect desfășurat de femei ce luptă împotriva traficului de femei. E foarte importantă susținerea acestor uh, proiecte. Am discutat și cu ambasadorul Peter Sorensen la Skopje cu domnul Sørensen și cu uh, colaboratorii săi direcți ne-am întâlnit și am putut constata că anumite elemente de coordonare nu funcționează încă prea bine. Proiectul de infrastructură, uh, adică autostrăzile, pun încă probleme, lipsește coordonarea dintre autoritățile regionale și autoritățile uh, naționale. În orice caz, găsiți toate acestea sub forma a 23 de recomandări. Sper că toată lumea le va citi cu mare atenție. Și cred, de asemenea, că trebuie să ținem cont la următoarele exerciții de descărcare de aceste rapoarte. Cred că trebuie să fim mult mai rapizi și cred că trebuie împreună cu colegii de acolo și cu alți colegi de la PPE și de la Liberali, să trimitem niște scrisori Comisiei și EULEX ca să rămânem implicați și să avem grijă că aceste 23 de recomandări să nu rămână literă moartă și să nu sfârșească undeva într-un sertar. Trebuie să avem grijă ca cele cerute de noi să se concretizeze, pentru ca raportorul care trebuie să acorde descărcarea anul viitor să poată relua anumite elemente în raportul său privind descărcarea. Iată ce aveam eu de spus. Nu știu dacă colegii care au fost cu mine la fața locului mai au ceva de adăugat, domnul Stavrakakis. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ați prezentat delegația într-un mod foarte uh, cuprinzător și nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc încă o dată. Uh, Mulțumesc, mai sunt întrebări, comentarii, remarce? Comisia a citit raportul nostru, nu știu dacă aveți întrebări, observații. Sunteți mulțumiți, nemulțumiți? Eu trebuie să vă spun că am avut o cooperare foarte bună la fața locului cu cei ajutat în mod excelent pe plan logistic. Ne-au răspuns la toate întrebările, deci ne-am întors cât se poate de mulțumiți. Graag, hè. Bedoel, eh, we hebben tijd. Eh, Așteptăm dacă doriți să interveniți. Uh, good afternoon, uh, everybody. Thank you, Chair. Uh, Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule președinte. În numele echipei pentru Kosovo de la DIGI Enlargement, extindere, vreau să vă spun că și noi am, suntem de părere că am avut o cooperare extraordinară cu dumneavoastră. Ambele echipe, cei de la Comisie, cei de la Parlament, au cooperat extrem de bine. Am uh, oferit uh, și noi un uh, proiect cu privire la această delegație, l-am oferit secretariatului și iată că în prezentarea dumneavoastră și în concluziile noastre finale regăsim ideile trasate de noi. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci închid și acest punct de pe ordinea de zi și am ajuns la finalul acestei reuniuni. Dar să nu uităm, avem o reuniune a coordonatorilor care trebuia inițial să înceapă la ora 6. I-aș ruga pe cei care sunt în sală, pe asistenții coordonatorilor care nu sunt aici, ați putea, vă rog, să vă sunați coordonatorii să vină, pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi. 5 minute pauză, după care v-aș ruga să ne reluăm lucrările în cadrul reuniunii coordonatorilor.